Bien, chacun a pu gagner sa place. système sans visibilité. Este imposibil să uh, anticipăm diverse probleme. Gestiunea activă a trezoreriei este dificilă în momentul în care lipsesc fondurile se multiplică din ce în ce mai mult formalitățile administrative și ele devin un pretext de multe ori. Din fericire, aceste lucruri se vor schimba în curând. Doamna comisar și-a intrat în funcție anul trecut ca și mine și s-a angajat ca în negocierile bugetare din 2014 să facă ordine în um, dosarele comisiei și să ia în considerare realitatea situației bugetare în fața, cu care se confruntă comisiei. În momentul în care autoritatea bugetară a făcut un angajament, de Consiliul și Parlamentul European, atunci factorile trebuie să fie onorate la scadență. În acest sens, aș dori să îi cer comisiei, într-un fel provocator, ca să zic așa, ca în momentul în care analizează situația financiară a statelor, să includă pe lângă deficit și pe lângă datorie, cu o parte care îi revine fiecărui stat în uh, suma factorilor neplătite. La urma urmei, factorile care se îngrămădesc pe birourile noastre la Bruxelles sunt datoriile lor. Parlamentul însă șchiopătează aici. În mod istoric, parlamentele Uh, își dau consimțământul în ceea ce privește impozitele, însă adunarea noastră parlamentară nu strânge, nu are această uh, capacitate. Având în vedere că nu poate să-și pună cuvântul vis-a-vis -vis de resurse, Parlamentul se folosește de singura armă care rămâne la dispoziție, adică angajamentele cu privire la cheltuieli. Și aici este punctul în care se acumulează factorile neplătite. Încă o dată acest lucru se poate schimba. Un grup la nivel înalt a fost uh, format sub uh, egida lui Mario Monti, în așa, fel, în așa fel încât Europa să dispună de resurse proprii veritabile. În acest fel, contribuțiile naționale vor scădea. Trebuie să fim ambițioși, însă nu trebuie să adăugăm la impozitele naționale un impozit european suplimentar. În final, dragi colegi, vă solicit cooperarea pentru a evalua realitatea fenomenului uh, neplăților în țările dumneavoastră. Aș dori să cooperați cu noi ca să recâștigăm control asupra cheltuielor publice și aș dori să vă asigur că fondurile consimțite de către Uniunea Europeană au o veritabilă valoare adăugată și ele contribuie efectiv la stimularea creșterii, la îmbunătățirea concurenței și la crearea de locuri de muncă durabile. De asemenea, fac apel la bunul simț, facem uh, ca să facem în așa fel încât uh, să avem un veritabil buget european, să relansăm creșterea și crearea de locuri de muncă. Aici este vorba de agregarea bugetelor naționale care constituie realitatea bugetară a Uniunii Europene. Este nevoie ca prezentările și evaluările controlului publice să fie omogeneizate. Ne aflăm la sfârșitul unui ciclu și mesajul pe care îl vom pe care l-am trimis cetățenilor noștri în mai 2014 este acela că Europa trăiește, este datoria noastră să restabilim încrederea și este momentul să nu mai credem că lucrurile se desfășoară ca în mod normal. Dragi colegi, avem oportunitatea să schimbăm lucrurile și să relansăm ceea ce se întâmplă în Europa. Trebuie să contăm pe colaborarea dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Georgeva, am câteva aspecte tehnice de menționat interpretarea va fi uh, asigurată în toate limbile, cu excepția limbii malteze. Aceasta se va întrerupe la ora 12 și un sfert. Dragi colegi, vă rog să vă limitați intervențiile la maxim 2, 2 minute, în așa fel încât cât mai mulți colegi să poată lua cuvântul. Aveți carduri prin intermediul cărora puteți lua cuvântul. Vă rog să le transmiteți uh, aici la prezidiu. Acest uh, sistem se aplică atât membrilor uh, din Parlamentele Naționale, cât și celor din Parlamentul European. Acum îi voi da cuvântul doamnei Cristelina Georgeva, care este vicepreședinta Comisiei Europene, însărcinată cu bugetul și resursele umane. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, sunt recunoscătoare președintelui Comisiei pentru Buget pentru că a precizat uh, atât de clar uh, cadrul în această intervenție, dar și documentul pregătit în prealabil înainte de a veni aici. E o perioadă dificilă pentru Uniunea Europeană, în ciuda tuturor eforturilor pe care le facem. Încă mai planează deasupra noastră impactul crizei în uh, comunitate, în familii și bugetul european nu e nicio excepție. Ce aș vrea acum să fac, în special să mă concentrez pe chestiunea plăților și planul de plăți la care s-a referit domnul președinte, dar de asemenea să vorbesc despre ocazie de transformare care ni se oferă când e un buget mai sever, dar un buget consacrat sau focalizat pe rezultate, una dintre prioritățile cheie din activitatea comisiei legată de revizuirea la jumătate de termen și modul în care vom aborda următoarele perspective financiare multianuale. O să încep cu situația plăților. Foarte clar avem un mandat de a ne plăti facturile. Acesta nu se poate negocia, facturile trebuie plătite. Dar ne-am trezit doar acum nepregătiți pentru sfârșitul perioadei de abundență. Să încerc să vă explic. Timp de decenii, bugetul european oferă mai multe credite de plată sau capacitate de cheltuire decât plățile reale efectuate an după an. Ce s-a creat? Un sentiment fals de resurse nesfârșite. De ce? Pentru că atunci când statele membre însele și Comisia se luptă să absorbă resursele disponibile și în fiecare an sunt sute de milioane de euro care rămân necheltuite, se creează o cultură a cheltuielilor care se lovește de un zid în momentul în care resursele devin mai limitate și cererea pentru resurse crește. Este lucru cu care ne-am confruntat în 2010, 11, 12. Statele membre lovite de criză apreciază mai mult bugetul uh, european, au nevoie de mai mulți bani pe plan intern și în același timp am făcut o schimbare treptată la noile perspective financiare multianuale în 2014, când banii disponibili sunt în suma mai mică decât în perioada anterioară. Deci, în 2013-2014 ne-am trezit o situație în care ne uitam la un malder de facturi neplătite tot mai mare și luptându-ne să gestionăm uh, plătirea acestor facturi fără a submina noile programe din noile perspective financiare. Vreau să spun foarte clar că în acest proces Parlamentul European a jucat un rol foarte important pentru că a cerut la negocierea noului cadru anual, financiar multianual flexibilitate mai mare decât în anii anteriori și pe bună dreptate, pentru că atunci când trebuie să gestionăm un buget mai limitat, trebuie să putem utiliza banii cu mai mare agilitate decât în trecut. Și această flexibilitate a fost aceea care ne-a salvat, pentru că în 2014 am fost capabili să împrumutăm, ca să spun, sau să mutăm niște plăți din anii următori în care considerăm că problema va fi mai bine gestionată, să-i putem utiliza în 2014. Am obținut peste 4 miliarde și vreau să mulțumesc Parlamentului și Consiliului până la urmă pentru că a fost un acord al tuturor. Deci am putut, dacă nu să inversăm, măcar să stabilizăm tendința unor facturi neplătite tot mai multe la sfârșitul anului încheiat anul cu 25 de miliarde de facturi neplătite, dar și cu un angajament foarte clar de a propune un plan de plată astfel încât situația să fie ușurată în 2015 și 2016. Permiteți-mi să spun acum despre ce e vorba în acest plan de plată. În primul rând, e vorba despre o îmbunătățire a calității datelor și coerenței datelor pentru a putea face proiecții, pentru a cheltui într-un mod care să optimizeze resursele disponibile. Când nu există constrângeri, când ai mai mulți bani decât poți să cheltuiești, de fapt nu contează când plătești facturile, ce succesiune, cum îți structurezi proiectul. În schimb, când ai un buget uh, limitat cu constrângeri severe, această capacitate de planificare și executare mai bună devine foarte importantă și ne ocupăm de îmbunătățirea capacității de prognoză și de coerența datelor. <clears throat> și, de asemenea, după cum cunosc foarte bine membrii Parlamentului European, la Consiliu există o poveste preferată, și anume că nu credem în prognoza dumneavoastră pentru că suntem convinși că o să găsiți niște economii pe undeva. Dar ideea este că nu, nu mai avem unde să mai găsim economii nicăieri și e coerența imaginii prezentate în momentul respectiv. În al doilea rând, în ultimii ani și în special în 2014, am adoptat mai multe măsuri în diverse domenii de cheltuire pentru a îmbunătăți utilizarea bugetului european. Aceste măsuri au fost oarecum măsuri ad hoc, diferite în diferite locuri. Înainte m-am ocupat uh, de portofoliul de ajutor umanitar. A fost o criză a creditelor de plată și știu cum am restructurat propriile aranjamente de plată ca să le putem uh, gestiona. Am făcut un inventar al măsurilor, le-am instituționalizat astfel încât să facă parte din planul de plată. În al treilea element, finanțarea pentru 2016, trebuie să spunem clar la ce ne așteptăm, ce trebuie să facă bugetul lui 2016 ca să ne ajute să normalizăm situația plăților. În al patrulea rând, desigur că vom trage unele concluzii pentru un posibil impact asupra revizuirii sau reexaminării la jumătate de mandat în ce privește bugetul. E foarte important să facem acest lucru ca planul de plăți să fie însuși nu doar de Comisie, ci și de Consiliu și Parlament, pentru că e vorba despre credibilitatea Uniunii Europene. Pentru că nu o să arătăm prea bine atunci când niște mici între, întreprinderi sau cercetători sau organizații umanitare sunt pe marginea prăpastiei, pentru că nu știu dacă Uniunea Europeană o să le plătească sau nu. După decenii de credibilitate puternică, nu trebuie să erodăm această credibilitate și să subminăm semnificația pe care o are pentru cheltuielile Uniunii Europene în lume, pentru propria noastră încredere în forțele proprii și capacitatea noastră de a fi partener de încredere respectat și în străinătate și în țările noastre. Sunt convinsă că vom vedea la sfârșitul lui 2016 o îmbunătățire semnificativă a creditelor de plată și cu trecerea timpului vom finaliza cu succes această ajustare de la perioada abundenței la perioada în care operăm cu un buget limitat și mai mult convingerea fermă că este o șansă pentru noi pentru că atunci când ai un buget uh, sever, te concentrezi mai mult pe plus valoarea bugetului, pe rezultatele care trebuie atinse, pe efectul sau impactul de multiplicare a fiecare euro pe care îl cheltuim în Uniunea Europeană. Și fiind uh, cea care se ocupă de aceasta, mă interesează foarte mult să mobilizez un punct de vedere comun al Consiliului, Parlamentului, Comisiei și, mai important, în statele membre, pentru că această concentrare a bugetului pe resurse să se transforme într-un factor uh, mai potent de redresare, de creștere, de combatere a șomajului, de creare unor condiții echitabile pentru oameni în Europa. Știm cu toții că șomajul în multe locuri e în continuare o problemă extrem de dificilă. Două treimi dintre statele membre au asistat la o creștere a nivelului sărăciei pentru prima dată după al doilea război mondial și în Europa avem obligația să concentrăm bugetul pe creștere, locuri de muncă, uh, contracararea impactului social al crizei. Și, de fapt, nu am picat aici așa din senin, pentru că am văzut că bugetul nostru generează creștere, locuri de muncă și oportunități. E un studiu foarte fiabil care demonstrează că pentru Letonia fondurile de coeziune europene au generat o creștere suplimentară de 2,1%, pentru Lituania 1,8%, pentru Polonia 1,7%, beneficiu pentru aceste economii, dar desigur că e un beneficiu și pentru Europa în ansamblu, pentru că suntem atât de interconectați. Și acum planul Juncker, care face un lucru extrem de important, să utilizeze baza bugetului european pentru a-l transforma în element de multiplicare a banilor uh, lichizi care dorm în sistemul financiar să-l atragă investiții, proiecte strategice. 75 de miliarde sperăm sprijin pentru IMM-uri. Și există o evaluare cum că implementat pe deplin, uh, planul Juncker ar crea 2,1 milioane locuri de muncă în Europa. E genul de gândire pe care trebuie să ne-l impunem uh, în fiecare zi nu cât de mulți bani cheltuim, ci la ce se ajunge, ce dau acești bani europenilor. Ceva care să ridice responsabilitatea noastră de a cheltui banii și a da socoteală de modul în care se o cheltui. Și pot să vă spun că e un angajament extrem de ferm al acestei comisii. Foarte concret, creăm <clears throat> un grup de lucru interinstituțional legat de performanță cu participarea Parlamentului, Comisiei, Consiliului și Curții de Conturi și, de asemenea, în propria activitate reunim Comisia și statele membre în ce privește rezultatele și responsabilitatea. În încheiere, o să vă spun câteva cuvinte în legătură cu această revizuire la jumătate de mandat și uh, următorul uh, cadru financiar multianual. Deci, în legătură cu revizuirea la jumătate de mandat, în mod tradițional, în perioada de abundență, nu era un exercițiu atât de important. Acum a devenit unul foarte important și e o condiție pusă de Parlament să fie tratat cu mare seriozitate și pot să vă spun cum vom face. Ce vedem la această revizuire la jumătate de mandat, să vedem cum s-au schimbat prioritățile, ce facem în legătură cu ele. Din nou, în zilele belșugului nu erau priorități negative. Vroiam să facem ceva, dar sigur, aveam suficienți bani. Acum trebuie să fim mult mai prudenți când stabilim prioritățile, când ajustăm prioritățile. Noua comisie are 10 priorități și ne ocupăm de alinierea bugetului la aceste 10 priorități, dar și ajustarea priorităților și a bugetului la priorități pe măsură ce lumea se schimbă și se schimbă foarte rapid. Nu așteaptă șapte ani ca noi să propunem viitorul cadru financiar. Dar în această revizuire vrem să subliniem și unele dintre chestiunile filozofice fundamentale și eventual să avansăm cu dezbaterea legată de ele. Un element o să vină de la grupul Monti, sunt membri a grupului, e o activitate foarte importantă. Care e sursa bugetului european? care să fie sursele, care sunt deficiențele sistemului actual, cum ar putea fi eliminate aceste deficiențe. Și apoi să progreseze dezbaterea recunoscând pe deplin faptul că e o sarcină extrem de dificilă, e un munte foarte abrupt care trebuie escaladat, pentru că e nevoie de unanimitate în acest moment. Trebuie să aducem de partea noastră toate cele 28 de state membre și Parlamentul în legătură cu reforma pe care trebuie să o făurim. Și ajung la ultimul punct. Viitorul cadru financiar multianual, cred că e o șansă deosebit de importantă pentru noi să definim clar care este plus valoarea europeană și a bugetului european, clar parametrii, ce este necesar, ce trebuie realizat, obiective comune mari Uniunea energetică, piața digitală sunt lucruri foarte mari și vor continua în perioada următoare cât de lungă să fie perioada, acum e de șapte ani, e cea mai bună perioadă, cel mai bun orizont de timp pentru cadrul financiar multianual sau nu? Dar mai presus de toate să utilizăm discuția legată de cadrul financiar multianual pentru a crea o mai mare unitate și coerență în jurul a ce este Uniunea Europeană și despre ce e vorba, pentru că bugetul nu e decât ceva care stă la baza obiectivelor comune, e un instrument în vederea atingerii unui obiectiv și nu un scop în sine. Și aici sper că dumneavoastră parlamentarii și parlamentele naționale vă veți implica și veți fi mai angajați, mai implicați. Din partea noastră a Comisiei, Trebuie să trecem la treabă. Muncă, muncă și din nou muncă. Pentru a fi în serviciul acestui obiectiv comun, eu și subalternii mei vom face acest lucru. Mulțumesc. Merci, madame. Alors, euh... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, aceste instituții, Parlamentul, care au relații strânse între Uniunea Europeană și Parlamentele Naționale, Comisiile de Afaceri Europene și acum o să dau cuvântul domnului Andrei Kalasevski, vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Europene din Parlamentul polonez. Thank you very much, Mr. Uh, Chair. Mulțumesc mult, domnule președinte. Voi vorbi în poloneză, cred că e mai bine pentru toată lumea și mai convenabil pentru mine. zanim powiem kilka słów o kryzysie płatności chciałbym zacząć od kryzysu Înainte de a trece la acest subiect al crizei plăților, vreau să menționez o altă criză, criza încrederii. Cred că acest deficit de încredere al uh, cetățenilor față de Uniunea Europeană, această lipsă de încredere continuă și ca urmare ei vedem uh, efecte cum ar fi uh, creșterea tuturor uh, mișcărilor populiste și extremiste. Problema este legată de angajamentele pe care le-am luat și de obligația de a le îndeplini. Dacă nu ne îndeplinim aceste angajamente, încrederea va se va reduce și mai mult. De aici vine criza de încredere în instituțiile Uniunii Europene. Ne bucură faptul că am putut să adoptăm bugetul european înainte de sfârșitul lunii decembrie. Este foarte important pentru că dacă trebuie să lucrăm dacă ar trebui să lucrăm bazându-ne pe acele bugete provizorii în parametrele Naționale, uh, munca noastră ar fi foarte dificilă. Așa cum au menționat deja antevorbitorii mei, această criză a creditelor de plus nu este nimic nou. Această situație a început uh, deja în 2011. Din nefericire, 80% din uh, întârzierile de plăți afectează politica de coeziune și tocmai politica de coeziune este cea care trebuie să ateneze diferențele între diferitele state membre și între nivelul de trai al cetățenilor. Politica de coeziune este printre cele mai eficace ale Uniunii Europene și uh, cea care are rezultate tangibile, vizibile. Atunci când ne uităm la schimbările care s-au întâmplat în Polonia, mai ales în ultimii ani, Uh, vedem foarte clar aceste rezultate ale politicii de coeziune. Evident, această întârziere a plăților uh, uh, afectează mai întâi de toate beneficiarii proiectelor. Guvernul polonez a dat în avans bani în cadrul angajamentelor luate în 2007-2014, aproape 500 de miliarde de euro. În perioada curentă 2014-2020 o să avem uh, aceeași uh, uh, situație și aceeași metodă. Dar trebuie să ținem seama de faptul că trebuie să avem două luni de avans în această perioadă față de perioada precedentă. Guvernul polonez va trebui așadar să plătească beneficiarii de proiecte din propriul său buget național, ceea ce va cere și mai multă elasticitate și flexibilitate în cadrul bugetului nostru național. Este o problemă în relația dintre guverne și Comisia Europeană. Europeană. Dar uh, impresia pe care o avem noi este că la Comisie se blochează plățile fără justificare, în ciuda faptului că beneficiarii au îndeplinit toate condițiile și totuși Comisia Europeană uh, încasează întotdeauna contribuțiile statelor membre și aceste contribuții sunt din ce în ce mai greu de plătit. Comisia Europeană a propus o schimbare, o corijare a bugetului uh, de câteva ori anul trecut. De fiecare dată am uh, susținut aceste schimbări bugetare pentru că aveam în minte necesitatea de a ne realiza angajamentele, mai ales în cadrul politicii de coeziune. Cea mai mare problemă pentru contribuabilii neți a fost uh, nevoia de a plăti, obligația de a plăti și mai mult peste contribuția datorată pentru a umple acest uh, gol între angajamente și plăți. Cea mai mare diferență a fost în contribuția Marii Britanii. Dat fiind nivelul contribuțiilor sale, uh, alte câteva state au reușit să-și eșaloneze contribuțiile. Anul 2015 va fi crucial pentru stabilitatea financiară a Uniunii Europene. Doamna comisar a menționat deja acest lucru. Închiderea conturilor din perioada precedentă va genera alte e, nevoi de plată, va crește plăt, nivelul plăților și în același timp vom avea o creștere a creditelor de angajament, date fiind noile proiecte care vor demara în următoarea perioadă. La toate acestea se vor adăuga problemele legate de războiul din Ucraina, situația din Grecia, care va cere mai multă atenție din partea noastră. Situația din Ucraina, de asemenea, este complet imprevizibilă nu știm cum va trebui să reacționeze Comisia Europeană uh, față de o creștere uh, a embargoului împotriva Rusiei, uh, a embargoului rusesc. Nu știm dacă situația, sperăm doar ca ea să fie mai bine gestionată, însă în ciuda tuturor eforturilor lucrurile sunt așa cum sunt și asta crește îngrijorarea noastră ca și situația Greciei care uh, va trebui să ia noi credite pentru că faptul că trebuie să-ți plătești datoriile e un lucru evident pentru toată lumea. Trebuie ca toate statele europene să aibă această atitudine. Declarația comună a Parlamentului și Comisiei, care este o anexă a bugetului Uniunii Europene, ne dă însă anumite speranțe. Sperăm așadar că instituțiile europene și toate statele membre își vor plăti datoriile. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru a ilustra realitatea pe teren vom asculta doi vorbitori. Mai întâi domnul Jean-Noël Gautier, care este președinte al Comisiei uh, pentru Europa și Strategie Internațională în Consiliul Regional al regiunii uh, franceze Pays de la Loire. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. doamnelor și domnilor. Vreau mai întâi să-i mulțumesc domnului Artui pentru invitație și pentru faptul că îmi dă ocazia să ilustrez consecințele concrete ale întârzierii plăților fondurilor europene. Vreau să precizez un lucru. Vin în fața noastră în calitate de susținător și avocat al Uniunii Europene. Nu sunt susținătorul unei regiuni, ci vreau să vorbesc în numele Europei ale căror, uh, ale căror teritorii au de transmis un mesaj. Pentru că noi, aleșii locali, suntem uh, uh, infanteriștii proiectului european, suntem cei care fac să progreseze proiectul european în teritoriile noastre. Așadar, trebuie să ne ajutați să ajutăm și noi pe cetățeni. Știm că este o provocare majoră și care trebuie uh, preluată și asumată colectiv. Regiunea pe care o reprezint pe idola Aluar a devenit autoritate de gestiune, ca și celelalte regiuni franceze, pentru perioada 2014-2020. Așadar, are un rol important de jucat în a anima politicile europene pe teritoriul său și pentru a valoriza uh, Europa și efectul uh, de pârghie comunitar datorită fondurilor structurale, efectele acestea nu lipsesc, sunt numeroase, dar trebuie constatat totuși că persistă dificultăți profunde și că aceste dificultăți accentuează imaginea negativă a Uniunii Europene în rândul concetățenilor noștri, de aceea uh, președintele regiunii noastre la uh, informat pe domnul Artuș despre acest caz și a, uh, acesta a acceptat să prezentăm acest caz în fața tuturor aleșilor europeni și naționali. Uh, trebuie să revin la perioada 2007-2013 pentru a explica lucrurile. În 2007-2013, prefectul regiunii, deci autoritatea uh, statului era uh, autoritatea de gestiune a ordonator de credite, acesta a fost solicitat să facă previziuni în ce privește nevoile de credite de plăți. Asta a însemnat că în 2012 deja aveam întârzieri în rambursarea fondurilor FEDER, la cererile de, de plată FEDER depuse la comisie, așadar uh, fonduri care trebuiau plătite la sfârșitul 2012, începutul 2013, au fost plătite cu întârzieri de 144 de zile, deci destul de mult, și Comisia Europeană, și aici intru în date foarte tehnice, n-a respectat articolul 87 din uh, regulamentul 1834 uh, din 2006, uh, care spune că uh, termenul limită e de două luni pentru plata acestor fonduri de către Comisie. Această întârziere a fost acompaniată de o întrerupere completă a plăților la începutul lui 2013 ca urmare a unor controluri, controluri făcute în toată Franța în 2012. Nu trebuie să vă mai spun că aceste uh, întârzieri și aceste întreruperi creează dificultăți în lanț, mai întâi pentru autoritățile de gestiune, care evident că au probleme de trezorerie și sunt obligate să prioritizeze uh, vărsămintele de subvenții europene beneficiari pentru beneficiari, pentru beneficiari care nu primesc ajutoarele pe care le-au cerut în mod justificat uh, de la instituții și pentru Uniunea Europeană nu e un lucru favorabil Uh, pentru că îi uh, afectează imaginea și uh, privind capacitatea de intervenție în serviciul cetățenilor. Ca să fiu mai precis, în, în această perioadă regiunea Peidloar nu era autoritate de gestiune, ci organism intermediar, gestiona uh, fonduri globale în uh, numele prefectului regiunii, dar s-a decis în această perioadă ca regiunea să plătească în avans creditele europene pentru a Uh, evita dificultățile date de uh, uh, aceste întârzieri și să nu-i pună în pericol și în dificultate pe beneficiari. Deci vorbesc de perioada 2007-2013, vreau să insist ca în perioada 2014-2020, ca ținând seama de contextul financiar al situația financiară a colectivităților din Franța, trebuie să înțelegem că regiunile franceze nu își vor putea permite să mai plătească din nou în avans aceste credite comunitare și trebuie neapărat să poată conta pe uh, rambursările și pe finanțările de la Uniunea Europeană. Totuși, se constată o alungire a termenilor de vărsământ, de rambursare, o, o, uh, niște reguli extrem, extrem de uh, complexe. Domnul Artui a vorbit de o Europa super complicată și o vedem în fiecare zi. Ca să nu mai spunem de multitudinea controlelor și repetarea controlelor care sunt și de la nivel național și de la nivel european, se fac fără legătură unele cu altele în proiecte, pe proiecte care sunt cofinanțate de Uniunea Europeană în 2007-2013. Deci toate acestea ne fac să ne îndoim de capacitatea noastră colectivă de a rezista și de a respecta niște termene rezonabile de plată. Și uh, elaborarea dosarelor de subvenții și de cererilor de finanțare este un proces complex, foarte uh, încadrat și pentru uh, uh gestionarii de proces și pentru serviciile publice. Bun, n-am pus în subsemnul întrebării necesitatea și importanța controlelor privind subvențiile europene, dar vreau să vă împărtășesc decalajul extrem care există uneori între plata efectivă a fondurilor europene și nevoile foarte rapide de trezorerie ale beneficiarului. Așadar, Iată, poate o soluție. Am putea să creăm un sistem de avansuri noi ca autorități de gestiune, dar ținând cont de nivelul de prefinanțare de astăzi pe, uh, stabilit de Comisia Europeană, acest sistem ar fi unul riscant uh, din punct de vedere al principiului bunei gestiuni financiare și de asemenea al principiului european de uh, plată a uh, angajamentelor de credit. Deci fără o acompaniere, o ajutare mai strânsă a beneficiarilor, mă tem, beneficiarilor, Mă tem că până la urmă se va pierde influența, caracterul percutant al fondurilor europene de facilitator al proiectelor structurale și ați spus-o mai devreme, fondurile europene sunt factori de creștere, dar dacă astăzi micii autori de proiecte, neavând bani suficient să avanseze eh, timp de câțiva ani Uh, sumele pentru a primi până la urmă subvențiile europene, atunci toate aceste investiții la fața locului sunt în pericol și aceste investiții sunt cele care pot să readucă creșterea economică în Europa. Aș vrea de asemenea să ilustrez, uh, să ilustrez afirmațiile prin două exemple precise pe care uh, a trebuit să le gestionăm direct. Proiectul uh, MC2 este un campus de cercetare tehnologică în ce privește materialele compozite și care adună la oaltă uh, reprezentanța industriei și a mediului academic. Acest dosar a fost uh, susținut de Consiliul Regional din Consiliul, de Consiliul Regional Pays la Loire, 40 de uh, milioane de euro, din care 30 uh, participare FEDER. Uh, 14 noiembrie 2007 este data depunerii proiectului. Ultima plată pentru soldul operațional este din 2014, 17 iulie 2014, deci la șapte ani după ce s-a depus dosarul. La fel pentru marele proiect de deschidere a liniei feroviare Nantes-Chateaubriand, primul dosar a fost depus uh, în 21 martie 2011 și până acum dosarul n-a fost plătit decât în 60%, deși inaugurarea acestei linii s-a făcut acum un an. Deci iată aceste două exemple mai întâi e vorba de un proces foarte lung și complex de aprobare și de uh, uh, funcționalizare a uh, dosarului și apoi justificarea cheltuielor pentru aceste proiecte de amploare generează un volum de documente extrem de mare, de, greu de adunat și de analizat de către serviciile de gestiune. În concluzie, Pur și simplu vreau să spun că toate acestea vor duce... Vorbiți de, vorbeați de deficit mai devreme, dar toate acestea duc la situația în care autoritățile de gestiune și colectivitățile suportă o povară foarte grea financiară și vă reamintesc că 60% din investițiile publice în Franța sunt făcute de colectivitățile teritoriale. Și asta Uh, duce la tot felul de aceste controle, întreruperi, uh, uh, aduce la deficit public pentru stat, pentru colectivitățile locale și Comisia Europeană este exonerată de fapt pentru aceste situații, iar astăzi statele membre sunt obligate să respecte condiții macroeconomice impuse de Uniunea Europeană membrilor și mai ales controlul foarte drastic al acestor deficite publice. Sunt conștient de dificultatea de a găsi soluții operaționale între Uniunea Europeană și statele membre, aș vrea doar să insist asupra unui punct. Pentru mine, ca actor la fața locului și ca apărător al Uniunii Europene la fața locului, cetățenii astăzi nu mai fac uh, distinția responsabilităților unora și altora. Uh, deci nu cred că e vorba să ne aruncăm unii altora responsabilitatea. Pentru ei, uh, pentru cetățenii, Europa este un tot, un întreg și cred că pentru ei trebuie să rezolvăm împreună aceste probleme inerente plăților de ajutoare europene și de fonduri structurale. Vreau să știți că salut inițiativa domnului Artui. Ați adus în discuție acest subiect uh, major la nivel european și vă suntem recunoscători și vreau să știți că regiunea noastră pe Idloar este gata să lucreze pe proiecte concrete și să contribuie cu experiența sa practică. Deja am avut o serie de măsuri experimentale și sperăm că împreună vom putea găsi mijloacele de a face să progreseze Europa în teritoriul nostru și să o apropiem de cetățeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gotie, pentru uh, această prezentare a unor cazuri precise referitoare la uh, prejudiciile pe care le uh, cauzează întârzierea plăților și acum domnul Santos Jorna, care este primar în Carayo de la Luz, în Extremadura, în uh, Spania. În Spania, mă scuzați. Aveți cuvântul. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, me gustaría agradecer muy sinceramente al Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru invitația care mi-a fost adresată ca să mă adresez uh, comisiei dumneavoastră. Am să vă prezint uh, viziunea mea de primar al unei zone spaniole unde beneficiem de fonduri uh, europene. Aș dori să vă prezint opiniile mele cu privire la posibile schimbări care ar trebui să fie introduse în așa fel încât să avem o gestiune corectă a fondurilor europene. Aș dori în primul rând să felicit, să vă felicit pentru această excelentă idee de a organiza dezbaterea aceasta cu parlamentele naționale. Este foarte important să ne apropiem de cetățeni și de autoritățile locale. aș dori să vă dau o idee cu privire la ceea ce se întâmplă în zona mea, în regiunea mea. Orașul unde sunt primar se numește Arroyo de la Luz, este un oraș mic, are 1400 de oameni, este un oraș din regiunea Extremadura, din Spania, o singura regiune de convergență, nu este cea mai mică, Satul meu nu este chiar cel mai mic din zonă, de fapt este chiar mărișor. Și aș dori să subliniez faptul că ce se aplică zonei mele se aplică multor altor uh, sate din Europa și din Spania. Anul trecut am avut 52 de nașteri. De când uh, avem recensăminte, n-am avut o rata nașterilor atât de mare. Cred că este un lucru bun pentru viitor. Acest lucru a avut un impact foarte mare asupra momentului în care am început să ne gândim asupra uh, serviciilor publice în zona noastră. În perioada 2007-2014 am constatat că numărul de șomeri s-a dublat. Este vorba de oameni care lucrau în sectorul agricol. În anii 70, această zonă a fost uh, s-a reorientat către construcții. Acest lucru se datorează faptului că Deci șomajul se datorează faptului că în Spania sectorul construcțiilor a trecut printr-un colaps. Dar cetățenii doresc să aibă vieți demne. Este important așadar să le oferim oportunități egale. Europa poate avea un efect pozitiv asupra unor sate, cum este cel în care sunt eu primar. Întregul model productiv al zonei mele se schimbă și acest lucru înseamnă că vechile locuri de muncă se schimbă. Așadar, sistemul educațional trebuie să fie adaptat. Cu ajutorul Uniunii Europene, noi acum încercăm să uh, ne angajăm mai mult pe filiera agriculturii biologice și organice. Există oameni care practic nu doar își exploatează terenurile, ci și le și mențin pentru ca generațiile viitoare să se bucure și ele de acele terenuri. Autoritățile locale încearcă să le ofere tinerilor producători și oportunitatea de a-și vinde bunurile. De asemenea, suntem în curs de a pune la punct un sistem întreg de servicii sociale care nu exista înainte, creșe, uh, centre pentru vârstnici sau pentru pensionari și așa mai departe. De asemenea, ne concentrăm pe crearea de locuri de muncă. Facem acest lucru cu ajutorul Uniunii Europene. Cultura trebuie să fie ceva la îndemâna tuturor, nu doar la îndemâna privilegiaților. De exemplu, acum consătenii mei pot să meargă la cinema cu 10 euro biletul, deoarece cinemaul a fost complet reconstruit, renovat cu bani de la Uniunea Europeană. De asemenea, mii de tineri din zona mea pot să practice sportul, deoarece am primit fonduri în acest sens pentru terenul de sport de la Uniunea Europeană. Avem și o echipă de fotbal, care deja se află în, uh, la nivelul cel de-al doilea. De, examen, de asemenea, avem și o echipă feminină de fotbal. Și aceasta este o dovadă a importanței accesului uh, egal la oportunități. Participarea cetățenilor a devenit foarte importantă pentru noi. În 2013, din 2013 până acum avem 52 de asocieri locale, aveam uh, 174 de afaceri și credem că va sări până la 200. Afacerile cresc în satul nostru chiar în această perioadă de recesiune economică. Am cheltuit 100 de milioane de euro pe mai bună pregătire și calificare a populației noastre. Avem o infrastructură socială mai bună și ea ne ajută să lucrăm în așa fel încât să ne asigurăm că includem uh, cât, cât mai mulți șomeri în aceste programe. Avem un program prin care le asigurăm cetățenilor accesul la medicamente, la electricitate, așa mai departe. Nu dorim să lăsăm pe nimeni în urmă în procesul dezvoltării zonei noastre. În ultimii 12 ani am uh, avut uh, investiții publice din ce în ce mai mari, însă nu ne-am îndatorat, nu avem uh, datorii excesive. Ne-am bucurat de parteneriate private, am făcut un efort, iar zona este foarte mică. Putem cere ca toți să facă aceleași eforturi și să ne asigurăm că toată lumea cheltuie banii cum trebuie, în așa fel încât să le asigurăm un viitor adecvat cetățenilor noștri. În zona mea am întâlnit câteva obstacole foarte importante și am să mă refer la ele aici. Aș dori să vă întreb dacă le putem uh, depăși. Aș dori să vă întreb cum este posibil ca banii utilizați pentru a crea locuri de muncă să ajungă la noi cu luni întârziere, deci nu putem plăti, de exemplu, profesorii. Avem uh, fonduri orientate către tinerii sub 25 de ani, însă aceste fonduri au venit prea târziu. Cum este posibil așa ceva? Am avut nevoie de fonduri ca să înființăm uh, întreprinderi de agricultură biologică, însă fondurile respective au venit cu un an întârziere. Cum este posibil așa ceva? Trebuie să ne îndatorăm ca să plătim uh, angajamentele noastre. Comisia Europeană trebuie să încurajeze plata la timp a obligațiilor. Am participat cu membrii din Croația, în Danemarca și în alte țări la un proiect pe sănătate, însă nu am primit uh, suma finală de bani. La timp, am primit-o cu un an și jumătate întârziere. Iată, așadar, sunt diverse proiecte care au un impact uh, cotidian asupra oamenilor și care sunt plătite cu întârziere. Vă întreb așadar, cum este posibil ca un proiect coordonat de către Camera comerțului și care este finanțat din bani europeni, care încearcă să construiască ceva. Un proiect care dorește să creeze un punct de lucru pentru tinerii antreprenori din zonă, a trebuit acest proiect așadar să, să fie plătit din uh, alte credite decât cele de la Uniunea Europeană. Și a trebuit noi să ne îndatorăm pentru acest lucru. Cum se poate întâmpla așa ceva în zona noastră? De asemenea, aș dori să vă întreb încă un lucru. Banii noștri vin din Spania și prin intermediul guvernului autonom din Extremadura. Însă care este problema aici? Gestiunea acestor proiecte devine foarte grea datorită întârzierilor plăților. Noi nu dorim să ne îndatorăm. În concluzie, situația ne este îngreunată. Noi lucrăm din greu ca să încercăm să creștem calitatea vieții cetățenilor noștri, atât în prezent cât și pe viitor. Cetățenii au oportunități și ele sunt uh, create de către fondurile europene fondurile europene sunt esențiale, banii respectivi sunt esențiali, în așa fel încât să se asigure un grad de convergență cât mai mare. Dar banii nu ajung la beneficiarii finali la timp. Și motivele sunt uh, numeroase. Unul dintre ele este faptul că, naț- că autoritățile naționale trimit banii către regiuni cu întârziere. Acest lucru se datorează datorită problemelor cu lichiditățile pe plan intern autoritățile regionale, apoi pasează banii asociațiilor sau autorităților locale cu alte întârzieri. După cum spuneam, probleme cu lichiditățile. Dar astfel se ajung la probleme foarte mari pe teren, pentru oamenii care chiar uh, gestionează proiectele respective. Banii nu ajung la noi în momentul în care avem nevoie de ei pentru proiect. Beneficiarul final, autoritatea locală, pune în aplicare, trebuie să pună în aplicare anumite părți ale proiectului imediat. Și dacă nu primește bani, atunci trebuie să se îndatoreze. Aceste proiecte sunt gestionate de, către, de multe ori de către autoritățile locale Însă, de multe ori, autoritățile locale sau municipale refuză ideea de a cofinanța astfel de proiecte. Nu își pot asuma un astfel de risc. În multe cazuri, constatăm că banii nu sunt cheltuiți pe proiectele care trebuie. Constatăm că ele sunt deturnate în alte scopuri. ajungem la situație în care nu avem mai evaluare, o evaluare corectă a felului în care sunt cheltuiți banii. Am să-mi închei uh, intervenția spunând următorul lucru. Chestiunea aceasta care afectează autoritățile locale ca a mea și ca altele din Europa mă duce să mă duce la punctul în care pot face câteva recomandări. Este esențial să există legislație europeană care vizează plată pe termen scurt, mediu și lung a proiectelor. De asemenea, este nevoie de o evaluare corectă a utilizării acestor fonduri. Trebuie să ne asigurăm că evaluarea felului în care sunt cheltuiți banii este foarte severă. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale nu trebuie să se îndatoreze ele însele pentru ca banii să fie puși la dispoziția beneficiarilor la timp. Dar de asemenea trebuie să ne asigurăm că banii respectivi sunt cheltuiți așa cum trebuie. Apoi este extrem de important ca autoritățile locale să își îndeplinească toate obligațiile. Trebuie ca autoritățile locale să nu plătească pentru faptul că au fost eficiente prin faptul că banii ajung la ele prea târziu. Fondurile europene trebuie să fie cheltuite pe proiecte care au fost alese pe baza unor criterii obiective. Așadar, trebuie să existe condiții care să asigure transparența și implicarea cetățenilor în procesul decizional. Acest lucru este important, mai ales când comparăm situațiile din diverse zone și din diverse regiuni. Trebuie să avem un proces de evaluare ca să ne asigurăm că înțelegem cum au fost cheltuiți banii. Poate că este nevoie de o evaluare periodică a plăților pentru diversele proiecte alese, în așa fel încât să înțelegem care este întârzierea la nivelul fiecărui proiect și la nivelul fiecărei autorități locale. Trebuie să știm că toți actorii implicați în procesul de plată își asumă responsabilitatea pentru întârzierele de care se face vinovat. Prin programul de finanțare de la nivel european, de multe ori trebuie să așteptăm cam o lună pentru plăți. Așadar se ajunge la întârzieri foarte mari. Președintele mă încurajează să închei. Evident, ceva nu merge bine în momentul în care autoritățile locale nu pot plăti un, un proiect, deoarece banii vin prea târziu. Autoritățile locale trebuie să plătească în avans un proiect cu bani care ar trebui să vină de la Uniunea Europeană. Autoritatea locală însă nu participă financiar acolo. Este foarte important ca autoritățile locale în Extremadura, în Spania și în întreaga Europa să se bucure de sprijinul Uniunii Europene în așa fel încât să asigure că banii ajung la cetățeni, la beneficiari, în așa fel încât să ne asigurăm că străzile și satele și piețele noastre sunt uh, îngrijite așa cum trebuie. Trebuie luate deciziile corecte, deoarece ele vor avea un impact asupra tuturor cetățenilor europeni. Trebuie să ne gândim foarte atent la acest lucru. Dacă, dacă conferă demnitate cetățenilor, atunci și ei vor primi demnitate în schimb. Președintele, mulțumesc. După cum vă spuneam, tradu- interpretarea în malteză va continua până la sfârșitul conferinței noastre, iar doamna comisar va pleca la 12.45. Comisia face ce poate, încearcă să mențină un echilibru imposibil, însă am ascultat uh, trei vorbitori care au subliniat cât de important este pentru guverne să gestioneze bine situația. Așadar, în primul rând, aș dori să îi dau cuvântul doamnei Gresle, care este președinta Comisiei Cont în Parlamentul European. Aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Mi s-a părut foarte interesant, mi s-au părut foarte interesante cele spuse de domnul primar. Ca președinte al Comisiei pentru Buget, trebuie să spun că asta e lucrul cu care ne ocupăm noi în fiecare zi. Fac acest lucru din 2013 și vreau să vă prezint niște cifre. Pe noi ne îngrijorează faptul că nu funcționează sistemul de management și control în statele membre și de aceea vreau să vă atrag atenția asupra acestui fapt și să vă rog să vă ocupați, pentru că are consecințe financiare. În ceea ce privește PAC-ul, în domeniul agricol, avem 200 de milioane de euro pentru riscuri pe care nu le putem uh, garanta acum. În, în uh, plățile directe, undeva pe la 3 miliarde de euro, în Spania în, în Anglia avem 800 de milioane de euro în plăți directe. Avem 130 de astfel de locuri în statele membre cu fonduri pentru risc. La fondurile structurale, 400, aproximativ 450 de milioane de euro sunt fonduri de risc. în uh, domeniul agrar, 59 de miliarde pe an ar fi suficiente. Există o rată de eroare de 0,67% care a ajuns la 0,66% acum. Sunt schimbări pe care nu le putem accepta ca atare, de aceea vă rog să vă ocupați de sistemele de control și management sau la instrumentele financiare. Și aici, în cadrul dezvoltării rurale, peste 400 de miliarde de euro au fost plătite de Uniunea Europeană în, German- în Bulgaria, Grecia, Lituania, de către Uniunea Europeană. Dar nici mă- măcar un euro din această sumă nu a ajuns la beneficiar. Vă spun pe scurt ce conține raportul meu. Cred că e nevoie să acordăm atenție acestor aspecte. Cred că și domnul primar știe foarte bine că lucrurile se completează între ele și de aceea sistemele de control din statele membre sunt cele care reprezintă pentru noi o mare problemă. Mulțumesc! Merci, madame la Mulțumim, doamna președinte. E nevoie de control, dar nu trebuie să complicăm sistemele ca să asigurăm eficacitatea. Acum are cuvântul domnul Bragman Norbert. Domnule președinte, cred că credibilitatea și nu numai e în pericol atunci când facturile nu sunt plătite. Însă se pune și următoarea întrebare. Când există un număr mare de proiecte în sub diferite fonduri, fie că vorbim de fondurile agricole, fondurile structurale sau FEDER, unde în ultimul timp s-au primit mai s-au discutat doar despre proiectele de sub 1000 de euro. În multe cazuri nu se mai ajunge la efectuarea efectivă a plăților. Așa că trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva Uniunea Europeană trebuie să-și gândească altfel, altfel programele, astfel încât acestea să aibă dimensiuni mai mari și să ținem cont de ce am discutat în această dimineață la această conferință, dacă într-adevăr vin cu o plus valoare, dacă vin cu o componentă umanitară sau o îmbunătățire a infrastructurii, de exemplu aceste mijloace, mijloace care ar trebui, financiare care ar trebui să ajungă și în fondurile agrare, E clar că există anumite proiecte care nu au efectul scontat. Un al treilea punct legat de reformele structurale. Mișloacele financiare trebuie să fie concentrate și și folosite acolo unde pot să-și atingă capacitatea maximă. Și cred că Uniunea Europeană trebuie și să crească și să reducă pe diferite proiecte astfel încât să își recâștige credibilitatea. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Domnul de Mongolfie. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi să mulțumesc președintelui Comisiei că a pus acest subiect pe ordinea de zi un subiect uh, neniliștitor uh, prin sumele menționate, atâtea miliarde de euro și greutățile colectivităților de a putea să asigure um, acoperirea acestor întârzieri de plată. Am două întrebări. Prima se referă la contencios. Există în prezent contencioase sau cereri de plata unor dobânzi de întârziere în ce privește facturile neplătite? Sau e vorba doar de întârzieri clasice care nu dau uh, naștere unor solicitări în contencios? A doua întrebare se leagă de natura programelor uh, la care se referă întârzierile. În program avem diverse informații pe mari tipuri de programe. Am putea avea unele amănunte suplimentare, să știm care sunt cauzele care se pot invoca pentru a înțelege mai bine aceste întârzieri. Mulțumesc. Merci. Mulțumim. Acum, domnul Sifir Mirizon. Uh, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit să discutați cu noi, membrii Parlamentului European și colegii din Parlamentele Naționale, pe această chestiune importantă. Aș dori să îi mulțumesc și domnului președinte pentru prezentarea foarte interesantă a stării de fapt cu care ne confruntăm acum și și pentru prezentarea foarte clară a situației în care ne-am aflat cu Consiliul în ultimii ani pe parcursul negocierilor și că până la urmă am ajuns un acord, la un acord în ceea ce privește bugetul pe acest an. Astăzi discutăm despre facturi neplătite, am discutat acest fapt și cu colegii din Parlamentul Național. Înseamnă că recunoaștem rolul pe care îl au și beneficiile pe care le pot avea, astfel încât să putem rezolva problema facturilor nerezolvate, neachitate. Anul trecut, cum spuneați, doamnă comisar, am reușit să stabilizăm problema, însă, bineînțeles, nu am ajuns încă la o soluție durabilă. Criza bugetară pe care am evitat-o în ultimul moment, la sfârșitul anului 2014, ar putea să devină o realitate în acest an, în anul viitor sau în orice punct în viitor. Exemple pe care le avem în trecut cu programe europene care nu pot fi finanțate, Erasmus în 2013, de exemplu, sunt în continuare un risc membrii ai Parlamentului European, ai Parlamentelor Naționale, trebuie să se angajeze într-un dialog uh, fructuos astfel încât să rezolvăm această problemă a factorilor neplătite pe termen lung. Cred că important e un sistem al resurselor proprii, un sistem transparent. Și apoi, doamnă comisar, aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu următoarele. O soluție pe termen lung în ceea ce privește criza plăților poate să fie atinsă sub cadrul legislativ din prezent și apoi ce crede Comisia despre rolul parlamentelor naționale? Ce pot să facă ele pentru a aborda această problemă și anume al deficitului de plat, a deficitului de plată? Există diferite relații între parlamente, între cele 28 de state membre. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Acum, doamna Ada Madrazo are cuvântul señor presidente eh, agradezco la oportunidad. domnule președinte mă bucur că am ocazia să vorbesc în acest parlament în care sunt reprezentate toate statele membre. Vă voi spune care e abordarea Spaniei și vă spun care e angajamentul ei pentru Uniunea Europeană. În această dimineață am discutat despre compatibilitatea diferite, diferitelor politici de austeritate cu cele de creștere. Eu aș dori să subliniez eforturile pe care le-a făcut Spania astfel încât să-și poată plăti datoriile și să-și reducă deficitul public. În același timp, avem și un angajament legat de durabilitate fiscală, dar care este strâns legat de reforme structurale care acum um, schimbă situația economică din Spania. Spania, de la o recesie acută, a ajuns să fie un lider european în ceea ce privește creșterea economică și creșterea ocupării. Și asta mulțumită reformelor structurale combinate cu angajamente foarte clare privind consolidarea bugetară. Am vrut să spun că sunt, dăm dovadă de angajament total față de Uniunea Europeană, însă considerăm că această combinație între politicile de politicile fiscale trebuie să reacționăm la economia europeană în întregul ei. Cred că viziunea care ne-a fost oferită de primarul spaniol în ceea ce privește nevoia de a continua cu fondurile structurale e un element foarte important. Cred că aceste fonduri, într-adevăr, își aduc aportul la crearea de locuri de muncă în Spania. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, doamnă! Ținând cont de constrângerile programului doamnei comisar că trebuie să plece la 12.45, doamna Gheorgheva, aveți cuvântul pentru a răspunde la primele întrebări care vi s-au pus. Thank you and I'm really sorry. Mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să plec. Am o obligație față de un grup de femei și cred că ar fi urât din partea mea să nu mă prezint. Între paranteză, una dintre sarcinile mele ca vicepreședinte pentru resurse umane este să mă asigur că urmărim obiectivele incluziunii sociale și că ajungem la 40% femei în management în comisie până la sfârșitul mandatului pentru creșterea productivității și a performanței. Aș face o scurtă notă de subsol, a fost foarte interesant să ascult comentariile domnului primar în ceea ce privește incluziunea și anume până să avem uh, și cluburi de fotbal pentru femei, pentru bărbați și femeile care au câștigat toate meciurile la care au participat. Acum, într-o notă mai serioasă, prima, primul punct care a fost atins astăzi a fost și cel mai important, și anume importanța de a reconstrui încrederea, încrederea cetățenilor noștri în valoarea pe care o are Europa, în faptul că se poate conta pe Europa. Bineînțeles, chestiunea legată de plăți e strâns legată de reclădirea încrederii. Nu e vorba doar de proiecte individuale, ci de o Uniune Europeană puternică. De aceea ne dorim ca deficitul de plăți să ajungă la un uh, nivel care să poată fi gestionat și asta până în 2016, nu mai târziu. Patru puncte ca răspuns la comentariile care au fost făcute. În primul rând, în ceea ce privește întârzierile. Am auzit niște exemple chiar dramatice de întârzieri. De câte ori se întâmplă așa ceva, cineva e afectat. Poate vorbim de o afacere, poate de niște rate ale dobânzilor care trebuie plătite, dar până la urmă sunt bani contribuabililor care ar fi putut fi folosiți într-un scop mai bun însă întârzierile, din păcate, sunt un produs al unor factori multipli. Cea mai mare întârziere pe care am avut-o la comisie de 5 luni și totuși am auzit exemple de facturi neplătite pentru un an și jumătate. De ce? Pentru că avem un sistem de transmisie foarte complicat. Din momentul în care primim plățile, le aprobăm, după aceea merg de la autoritate centrală la regional, apoi la beneficiari și putem vorbi de foarte multe lucruri care apar pe parcursul acestui ciclu al fluxului monetar. Obligația noastră e să încercăm să simplificăm toate aceste procese. Un lucru care mă îngrijorează foarte mult e faptul că de câte ori avem o inițiativă pentru simplificare, începem bine, apoi Inițiativa ajunge la un multiple foruri de deliberare în Consiliu, în Parlament. După ce s-a făcut și s-a spus tot, se ajunge la o situație mai complicată în loc să fie una mai simplă. Și cu asta trebuie să se termine. Vă pot spune din exterior că simplificarea înseamnă că se, ajun, se începe cu ceva complicat și se ajunge la ceva mai simplu. Nu se poate ca lucrurile să stea invers. Admit, recunosc faptul că eu vin dintr-o organizație foarte mare, am uh, lucrat la, la Banca Mondială pentru foarte mult timp, așa că nimic, am crezut că nimic nu mă mai poate surprinde, însă am greșit, pentru că am găsit niște complicații total nenecesare, care nu fac decât să ne afecteze încrederea și erodează acest capital de încredere de care avem nevoie pentru proiectele noastre. Trebuie să ne lipităm greșelile, cel puțin pe ale noastre și cu toții trebuie să fim de acord cu obiectivele comune pentru a fi în serviciul cetățenilor noastră, noștri, trebuie să fim foarte atenți la rezultate, dar să nu complicăm și mai mult lucrurile. În comisie, suntem foarte hotărâți să structurăm procesele în felul următor. Ce trebuie neapărat să facem, nu put, ce nu putem să facem fără procesul pe care îl avem. Încercăm să ne concentrăm pe prima categorie și anume proiectele care trebuie neapărat făcute. Sper că vom putea, putea conta pe sprijinul dumneavoastră astfel încât să ajungem în punctul pe care ne-l dorim. O cosmetizare a regulamentelor nu face decât să ducă la probleme. Am văzut 40 de semnături pentru aprobarea plăților, într-un caz în care patru semnături ar fi fost suficiente. Celelalte 36 de semnături de acolo nu au fost produse de comisar, ci vin din această abordare pe multe niveluri. Președintele. Oare nu pentru că există prea multe elemente de administrație și că fiecare vrea să se implice și astfel se creează complexitatea, da? Da, știm foarte bine acest fapt. Când există prea mulți bucătari în bucătărie, masa e stricată. De aceea trebuie să fim mult mai disciplinați. <laughs> și până la urmă e friptura care se arde. My second, my, my second point is... Un al doilea punct. Loc autoritățile locale, beneficiarii, sunt cei care suferă impactul negativ. Am subliniat foarte mult concentrarea pe rezultate, pentru că ce trebuie să construim într-un mod mai consistent? Ce e de fapt riscant. Ce se va pierde dacă nu ne punem în aplicare programele într-un mod eficient? toți vorbitorii, într-un fel sau altul, au spus foarte clar că e nevoie de niște priorități clare, obiective clare și important este totul să fie transparent pentru cetățeni. Cel mai bun control pe care îl putem avea în termeni financiari este tocmai cel legat de transparență și responsabilitatea care revine din aceasta. Aici e o problemă mare și va fi interesant să vedem cum o putem rezolva. De fapt, suntem foarte transparenți. Suntem atât de transparenți încât, încât totul este publicat într-un asemenea detaliu încât nu mai putem vedea pădurea de copaci nu, pute, nu putem găsi ceea ce dorim pentru că totul e îngropat în detalii peste detalii. Și ați vorbit de, această, de aceste controle multiple, verificări foarte multe. Trebuie să găsim o metodă mai bună de lucru. Al treilea punct legat de cât de important e să ne gândim în felul următor. Da, există cerințe macroeconomice, da, trebuie să fie foarte clară situația financiară în Uniunea Europeană, însă totul trebuie să fie echilibrat cu un accent puternic pe creștere și o aș adăuga și lupta împotriva inegalității. În noua comisie e un sentiment împărtășit de toată lumea. Cu siguranță dați ați auzit și pe președintele Juncker, veți mai auzi acest aspect și din partea altor colegi dintre ai mei. Apoi mi s-a pus o întrebare legată de soluții pe termen lung, dacă putem ajunge la acestea sub cadrul existent. Bineînțeles că putem să facem acest lucru, dar trebuie în același timp să recunoaștem care sunt limitările pe care le are cadrul financiar de acum. Nu putem să ne, luăm să ne luăm angajamente excesive, trebuie să fim mai atenți în ceea ce privește angajamentele. Însă da, cu registrele putem să jonglăm. Însă nu aceasta este întrebarea reală. Avem prioritățile necesare și merg liniile bugetare pe aceste priorități. Cineva ne întreba de ce nu avem proiecte mai mari și nu foarte multe proiecte mici cu care, cu care nu ajungem la rezultate foarte mari. Eu nu cred că ține de dimensiune. Există proiecte mici care generează beneficii sociale importante și am auzit asemenea exemple. Mai mult ar trebui să vedem, avem un scop foarte clar și avem resursele pentru a ajunge la acel scop, iar apoi putem face totul cu succes uh, în modul în care adunăm acum banii și anume cu 80% venind din VNB-urile statelor membre și prin acest proces îndelung de negocieri la Bruxelles, Răspunsul meu la această întrebare ar fi nu, nu cred că e așa. Trebuie să putem să îmbunătățim mediul de negocieri în care lucrăm și să avem această claritate a scopurilor, dar într-o manieră mai puțin ostilă față de cea pe care am văzut-o la prima negociere bugetară la care am participat. Dacă ne dorim succes pe viitor, trebuie să fie foarte clar scopul, prioritățile aliniate și totul să fie simplu. Sans abuser de votre temps, y a Hmm, ați depășit poate puțin timpul, dar există acțiune în contencios. S-a pus o întrebare. Contencios legat de întârzierea de plată. Dacă un anumit agent a intentat o acțiune pentru a cere dobânzi, răspunsul. Deocamdată nu sunt la curent de vreun dosar pe rol împotriva comisiei. Știu că au existat contestații pe plan local legate de progrese dar din câte știu eu, nu s-a intentat nicio acțiune în instanță împotriva comisiei. Mă uit la colegi să mă corecteze dacă mă înșel cumva. Dar faptul că încă nu e un dosar pe rol și cine știe, poate că în timp ce stăm aici, poate s-a intentat ceva. Dacă nu s-a intentat o acțiune în instanță, n-ar însemn, n-ar, nu trebuie să ne facă să ne simțim mai liniștiți. Avem obligația de a plăti facturile, avem 25 de miliarde și am auzit explicații ce înseamnă uh, că aceste 25 de miliarde nu sunt uh, plătite. Antevorbitorii au spus ce înseamnă. Deci contăm pe dumneavoastră, doamnă, pentru a simplifica procedurile. Și statele au și ele de făcut eforturi, nu doar Uniunea Europeană creează lucruri și administrațiile naționale adesea sunt actori care amplifică complexitatea. Există mult de progresat în acest sens. În rest, avem mari speranțe în legătură cu acea revizuire a pactului multianual sau a cadrului financiar multianual și sperăm că nu e un simplu angajament asumat de Consiliu în momentul adoptării acelui cadru pentru a face să înghită pilula, ci că va exista o revizuire efectivă. Și cu acea ocazie va fi și o revizuire post-electorală, pentru că pactul sau cadrul a fost adoptat înainte de înnoirea Parlamentului European în luna mai și sperăm că, cu ocazia acelei revizuiri, statele vor face un efort pentru a soluționa problema facturilor neplătite. Pentru că eram la limita imposibilului. Vă obligăm, doamna comisar, la un echilibru extrem de periculos. Mulțumesc. Vom putea prelungi acum și o să vă dau cuvântul celor care s-au înscris mai întâi, domnul Dan, și aici nu știu, cred că o să vă pocez numele, Jurkovici. V-ați recunoscut? Uh, vrlo corectno izgovoreno, poștovani predsjedavajući. Mulțumesc ați pronunțat foarte bine, domnule președinte. E foarte clar că această criză a plăților influențează pierderea de credibilitate. Și mai importantă este eficiența realizării proiectelor și posibilitatea depunerii de cereri suplimentare. E sigur că revizuirea așteptată a cadrului financiar multianual ar trebui să sublinieze revizuirea eficienței și să fie un efort uh, continuu pentru a face mai ușor corecțiile și pentru a fi pregătiți pentru cadrul sau cadrele financiare următoare. Una dintre măsurile care ar putea să se dovedească utilă, dacă nu și soluția finală care ar fi plata tuturor facturilor neplătite, ar fi utilizarea băncilor de dezvoltare din statele membre. Se știe foarte bine că Datorile din economie <clears throat> atrag anumite dobânzi și în această situație am dorit să existe posibilitatea ca nimeni să nu ceară plata unor dobânzi de la Comisia Europeană, dar să se găsească o cale de a utiliza băncile de investiții și dezvoltare din statele membre, care poate ar accelera procesul și ar arăta că putem fi operațional pragmatici și cu intenții bune în rezolvarea problemelor. Și măsurile Băncii Centrale Europene și influența asupra bugetului, durabilității și balanței e un subiect important pe care să începem să-l dezbatem, pentru că cu siguranță influențează lucrurile și cred că există factori de multiplicare și aici când e vorba de crearea de noi locuri de muncă și durabilitatea bugetelor viitorului. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, doamna Eder, raportoare generală pentru bugetul pe 2015. Mulțumesc, domnule președinte. Când am decis la ședința coordonatorilor să punem pe agenda acest subiect, ideea a fost întâi să dezbatem cu colegii din Parlamentele Naționale dar problema reală a facturilor neplătite, să vedem ce se întâmplă pe teren. Cei trei antevorbitori ne-au prezentat ceva foarte util, ce s-a întâmplat pe teren cu sumele neplătite asupra regiunilor și apoi să ne gândim împreună la soluțiile comune posibile. Și cred că din punctul de vedere Parlamentului European să încercăm să găsim sprijin de la Parlamentele Naționale pentru ce e necesar. După cum a spus domnul președinte, mă ocup de raportul pentru bugetul pe 2015 și, după cum a spus doamna comisar, e extrem de dificil să negociezi bugetul nu doar pentru 2015, ci de la 2010 încoace, chiar dacă teoretic Parlamentul e pe picior de egalitate cu Consiliul când încercăm să ajungem la acord în legătură cu bugetul, realitatea e diferită, foarte diferită. E o luptă cu Consiliul, Consiliul care își impune criteriile și cifrele. Problema reală este cum să rezistăm presiunii pe care o exercită Consiliul. E clar că trebuie să se schimbe nu doar modul în care se poartă negocierile, ci și modul în care finanțăm bugetul. Și asta e problema reală. Iată de ce e important pentru noi toți cei de aici și colegii din parlamentele naționale să fim conștienți în legătură cu ce se întâmplă cu datorile neplătite, pentru că există o presiune din partea guvernelor naționale care apoi uh, este transferată la Consiliu. Consiliul trebuie să înțeleagă că un buget atât de important pentru investiții trebuie să fie plătit deci e logic să avem o povară uriașă din trecut, când de fapt oricum e ilegal să existe sume neplătite pentru că Uniunea nu are voie să aibă un buget în deficit. De fapt, primul lucru pe care să-l facem este să cerem ajutor de la colegii din parlamentele naționale care să exercite presiune în dezbatere în comisiile parlamentare în Parlament ci să ceară guvernelor să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura că bugetul nostru poate să fie aplicat corect. Am diverse comentarii în legătură cu întârzierea la plăți și dacă există amenzi sau uh, dobânzi, de fapt să plătesc uh, dobânzi de întârziere. E foarte important ca politica de coeziune în acele domenii care au nevoie de sprijinul european cel mai mult sunt de fapt cele mai afectate de către facturile neplătite. Și de fapt, statele membre care nu plătesc facturile, de fapt, se privează de aceste plăți și ar putea să fie aduse în instanță pentru că nu au plătit s-a spus că Uniunea Europeană trebuie să schimbe economii, politicile economice cu un plan de investiție, ceva extrem de semnificativ acest plan de investiție. În același timp, nu suntem capabili să utilizăm instrumentele de care dispunem pe baza regulilor legate de buget deja existente. Vă mulțumesc că ați ales acest subiect și sperăm că vom continua să conlucrăm și, dacă da, vom reuși ca acest raport să ajungă și la parlamentele naționale. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum domnul Borci, Vestlund. Tack så mycket, herr ordförande. Jag kan bara... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu pot decât să felicit Parlamentul European pentru că a spus că, de fapt, nu va fi ajutor din partea Parlamentelor Naționale, pentru că e vorba de ce priorități dorim să stabilim printre diversele costuri. Dacă vrem ca toți banii să fie într-un mare buget european sau să fie pe plan național, în asistența medicală sau în alte domenii. Pe de altă parte, cred că e foarte important să avem o dezbatere în legătură cu acest subiect și trebuie să găsim un fel de soluție. Noi, la nivel național, avem o influență foarte redusă. Putem să dăm instrucțiuni miniștilor, dar nu mult mai mult în calitate de parlamentari. Sunt de 15 ani în Parlamentul suedez și cred că sunt multe îmbunătățiri care ar putea să fie operate. Vrem să investim în școli, în uh, asistență medicală, în uh, servicii sociale. Nu să dăm mai mulți bani la Uniunea Europeană, care mi se pare o viziune foarte tristă. O imagine foarte tristă legată de cooperarea europeană. Nu cred că alegătorii din Suedia sunt pregătiți să dea mai mult de cele 2 milioane de coroane suedeze cu care contribuie la sistem ca plăți directe. Ce mă îngrijează pe mine este că Parlamentul European, pe de-o parte, care consideră că are dreptul la și mai mulți bani, și cine o să plătească banii ăștia? Statele membre, nimeni altcineva. Cred că e regretabil și sper că vom putea continua dialogul, pentru că el e necesar plecăm de la puncte de pornire foarte diferite în dezbatere, deci nu e vorba doar despre a da mai mulți bani Uniunii Europene. Trebuie să vă spun că mi-ar plăcea să continuăm discuția în legătură cu modul de a pune bugetul sub control, dar cred că niciodată nu ne-am implicat în acest gen de dezbateri am fost în Comisia pentru Afaceri Europene de mulți ani și n-am discutat așa ceva niciodată. Președinte, mulțumesc. Va trebui să organizăm astfel de reuniuni pentru a lucra împreună mai frecvent, pentru a face schimburi de păreri, pentru a clarifica ce ne preocupă. Acum, domnul Eric Van Rompuy. Ai-je mal prononcé son nom Vous êtes N-am pronunțat. Da, sunt fratele fostului președinte, Herman Van Rompuy. Da, transmiteți salutul nostru respectos, vă rog. Drag, uh, eh, ne... Domnule președinte, mulțumesc. Am o întrebare. Pentru că se pare că ne surprinde cuantumul facturilor neplătite, 20 și ceva de miliarde de euro. Pe mine mă surprinde diferențele dintre state membre. 4 miliarde pentru Cehia, 4,7 miliarde pentru Spania, 3,7 miliarde pentru Irlanda, 2,7 miliarde pentru Polonia și, de exemplu, Portugalia 7 milioane doar. Uneori sunt diferențe considerabile între diversele state membre ale Uniunii Europene și întrebarea, care e cauză, pentru că nu e responsabilitatea Uniunii Europene, presupun că ține de responsabilitatea statelor membre, care, într-un fel sau altul, inițiative de geloofwaardig. În fapt, poate lipsesc inițiativele credibile care să satisfacă și controlele europene, dar și ale statelor membre. Și poate că aici e problema Întrebarea mea, deci, de ce o diferență atât de mare din 25 de miliarde, unele câteva miliarde și altele câteva milioane? Trei sau patru țări în jurul la patru miliarde de facturi neplătite. Aș vrea să știu care e cauza și apoi... În această scurtă întâlnire sunt de acord cu colegul german care spunea că sunt prea multe proiecte, un număr prea mare de proiecte. Dacă examinăm și dorim ca proiectele europene să fie o pârghie pentru creștere economică, creștere de locuri de muncă în statele membre, e important să fie mai multe proiecte majore și o abordare mai puțin fragmentată, deci nu să fie mii și mii de proiecte cofinanțate pe plan local, pentru a putea rezista și fără acest element. Mulțumesc. Rompoi. Mulțumim, domnule Van Rompoi. Acum, domnul Karel Fidler, ultimul vorbitor. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl jen krátce zareagovat na to, co tady... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la ce am uh, auzit uh, până acum discutându-se aici și după aceea voi pune o întrebare. S-au exprimat dubii în legătură cu mecanismele existente ale Uniunii Europene. Și ce am auzit aici ne face să fim și mai conștienți de aceste probleme. Soluția nu este să creăm mai multe controle sau să complicăm mecanismele de control. Soluția ar fi să simplificăm acele mecanisme, așa cum au spus ante, unii antevorbitori. Cred că uh, un coleg din Parlamentul German a subliniat uh, corect faptul că uh, cerințele ar trebui să fie stabilite într-un mod mai realist. Și atunci am o scurtă întrebare. Doamna comisar Gheorgheva a menționat faptul că regulile ar trebui să fie simplificate și transparentizate. Există așadar planuri de a simplifica și a transparentiza regulile și când am putea să ne așteptăm să întâmple acest lucru? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenții, pentru întrebări. Cred că aceste reuniuni sunt foarte importante. Spuneam la începutul ședinței că am participat la aceste conferințe interparlamentare aici la Bruxelles în calitate de reprezentant al Senatului francez și atunci când mă întorceam la Paris, mă întrebam, îmi puneam întrebări despre ce am făcut. Îmi spuneam, n-a existat o ordine de zi, n-a existat o adevărată deliberare, n-a existat un vot cu care să încheiem lucrurile și simțeam necesitatea unei relații mult mai strânse, a unui schimb uh, aproape permanent cu parlamentele naționale. Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să-și coordoneze activitățile și să asigure coerența. Așadar, mă bucur că am putut organiza această ședință, dar îmi dau seama că nu putem răspunde la toate întrebările însă la cea coordonatorilor, la cea coordonatorilor care joacă un rol esențial în toate comisiile Parlamentului European, am înscris această problemă a plăților neefectuate, pentru că e o problemă care tot crește, e un decalaj din ce în ce mai mare între angajamente și plăți. La sfârșitul 2013 erau 220 uh, de miliarde care trebuiau uh, plătite 220 de miliarde e 150% din bugetul european. Așadar, e foarte important să urmărim această procedură cu cea mai mare atenție și în plin acord al celor două autorități bugetare, Consiliul care reprezintă Guvernul și Parlamentul European, unde se iau deciziile în privința angajamentelor. Actul politic este angajamentul. Plata nu este decât execuția acestui, acestei decizii politice. Și aici dorim concursul dumneavoastră pentru a face presiune asupra guvernului, pentru a discuta bugetul european. Am auzit foarte bine mesajul să încercăm să simplificăm, să concentrăm eforturile noastre bugetare uh, asupra câtorva puncte, dar Vă atrag atenția asupra faptului că acest cadru plurianual de șapte ani nu facilitează ajustările. Poate ar trebui să ne întrebăm într-o zi dacă acest cadru are sens că să ne luăm angajamente pe termen lung, angajamente de coeziune, pentru că este o modalitate de a face să existe solidaritatea între state, dar un buget care este angajat cu șapte ani în avans E un buget care nu permite uh, să fie uh, adaptat la o anumită conjunctură și să dai un anumit impuls atunci când se produc niște fenomene. Deci poate că e nevoie să dezbatem fundamentarea acestui cadru plurianual atât de lung care pune bugetul pe niște linii sau îl împinge, dacă vreți, într-un tunel și de unde nu mai poate să schimbe direcția. Asta vreau să spun în legătură cu necesara simplificare. Pentru că, sigur, evident, se creează locuri de muncă în administrație, controlele sunt atât de multe, acestea trebuie făcute de oameni și, practic, uneori n-au legătură unele cu celelalte. Sigur că e nevoie de controle pentru a preveni toate abuzurile eventuale, dar haideți să ne punem de acord asupra tipului de control, să spunem clar cine trebuie să-l facă și să respectăm niște reguli simple, reguli prea complicate. Uh, regulile prea complicate sunt cele care se încalcă cel mai ușor, ca și optimizarea fiscală. Cu cât există mai multe excepții și exonerări, cu atât există mai multă optimizare fiscală. Deci să plădăm împreună pentru simplificare. Așadar, din nefericire, doamna Gheorghe va trebui să plece înaintea încheierii acestui ședințe și regret că n-a putut să mai răspundă la unele întrebări, mai ales la cele ale domnului Van Rompuy privind uh, diferențele care există între țări, de ce uh, unele țări beneficiază, dacă pot spune, de plăți relativ rapide, dacă ne uităm, în timp ce altele așteaptă să li se plătească multă vreme sume considerabile. Așadar, o să transmit aceste întrebări, domnule comisar, și o să vă transmit apoi răspunsul pe care îl vom avea. Cred că avem uh, multe de făcut uh, în cooperarea noastră, pentru că trebuie să ne gândim și dacă aceste credite europene au o valoare adăugată, dacă aduc o contribuție decisivă pentru îmbunătățirea competitivității, pentru facilitarea uh, creșterii economice și creierii de locuri de muncă. Nu există oare cheltuieli care, nu sunt până la urmă niște cheltuieli care n-au un mare interes. Spun asta gândindu-mă la concluziile Curții de Conturi Europene. Deci nu e vorba de a, de a cheltui, ci de a cheltui cu cap, de a cheltui în mod util și văd în propria mea țară uneori operațiuni financiare susținute de Europa care nu par să fie contribuții decisive pentru creștere și pentru locuri de muncă. Așadar, o să reflectăm asupra tuturor acestor chestiuni și vom uh, Organizăm un seminar la Comisia de Buget și multe din observațiile noastre vor fi puse în dezbatere în Comisia noastră în următoarele săptămâni. Vom încheia acum. Vă mulțumesc pentru participare, pentru intervenții, pentru observații. Mulțumesc uh, tuturor participanților noștri care au reușit să ilustreze realitatea fenomenelor care ne preocupă, pentru că adesea există anumită distanță între Bruxelles și Strasburg și teritoriul european. Și dacă vrem ca alegerile europene să aibă o altă turnură eh, decât cele din mai anul trecut, eh, adică o rată de absenteism atât de ridicată și voturi eh, destul de numeroase exprimând euroscepticism, dacă nu chiar eurofobia, atunci va trebui să creăm o relație întărită, o relație mai vivace între cetățeni și Uniunea Europeană. Și cred că problemele bugetare pot contribui la aceasta. Aș vrea să vă informez că există un cocktail în, spa, în spațiul Yehudi, Yehudi Menuhin la primul etaj. Așadar, coborâți pe scările de la ieșirea din hemiciclu, coborâți așadar la etajul 1, în spațiul Yehudi Menuhin. Uh, reluăm ședința în această după amiază în plenară la ora 14.45. Așadar, haideți să profităm de această pauză. Pe mai târziu. Cool.